vă rugăm să vă ocupați locurile. Porządek dzienny przewiduje głosowanie. Conform ordinii de zi, urmează să votăm acum raportul domnului Surian. E vorba despre despre proiectul de buget rectificativ pentru anul financiar 2010. Vom avea un uh, vot cu apel nominal. Vă rog să introduceți cartelele de vot în console. Deschid votul. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Îl felicit pe domnul Surian. Urmează raportul domnului Arias Eceveira. Este vorba despre raportul privind realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic. Trecem la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul Posolt. Domnule președinte, îmi cer scuze, mi-am uitat cartela de vot, tocmai îmi este adusă de către cineva. Am fost de la bun început aici, vreau doar să vă atrag atenția asupra acestui fapt. Trecem la votul asupra raportului domnului Arias Eceveira. Piața internă, realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Îl felicit pe domnul Eceveria. Trecem la raportul doamnei Deveirac, investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor în aviația civilă. Trecem la vot. primul uh, compromis, vot cu apel nominal, votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se adoptă. trecem la amendamentul Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la votul asupra avizului. Deschid votul. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se adoptă. O felicităm pe doamna de Veirac. Domnul Tsukalas vrea să ia cuvântul. Mai, mai, micro... Cartela mea de vot nu funcționează, domnule președinte, și nu a funcționat nici a ultimele două voturi. Ca număr 831. Tehnic zostanie natychmiast. 831. Cineva vine la dumneavoastră pentru a rezolva problema. Trecem acum la votul asupra raportului domnului Vidal Cuadras. Este vorba despre o, un regulament al Comisiei și Consiliului cu privire la securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Blocul numărul 1. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Urmează Uh, propoziția, uh, propunerea comisiei, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează rezoluția, vot uh, nominal, votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se adoptă. Îl felicităm pe domnul Vidal cu adres. Domnul Șogor vrea să ia cuvântul. Dego sprawozdania. Bardzo proșe, colega Șogor. El este raportor pentru următorul raport. I'm in, I'm in favor. Please note my... Eu sunt pentru, vă rog să luați notă de votul meu, domnule președinte. Vom lua mai târziu uh, la cunoștință lucrul acesta. Domnul Șogor are cuvântul az európai bizottság nyilatkozatát Domnule președinte, aș vrea să mulțumesc Comisiei Europene pentru toate explicațiile cu privire la acordul da, dintre Uniunea Europeană și Pakistan. Este vorba despre o nouă declarație inclus, inclusă în acest acord cu privire la uh, la readmisia cetățenilor pakistanezi. Da, vă mulțumim pentru această, pentru această ad, adăugire. Votăm acest lucru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Să verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. Acest raport a fost adoptat. Îl felicităm pe domnul Șogor. Trecem la raportul domnului Kazak uh, despre relațiile economice și comerciale cu Turcia. Este o, un proiect de rezoluție. Grav că... Domnule președinte, în numele articolului 175 vreau ca acest raport să fie retrimis Comisiei pentru reexaminare. Raportorul Kazak este în conflict de interese pentru că și-a făcut studiile superioare la Sorbona în Franța și cred că raportul pe care l-a redactat nu este obiectiv și trebuie trimis înapoi comisiei. De aceea, insist să numim și un nou raportor care să fie obiectiv. Sper că colegii mei mă vor susține. Grupa politică. Vă mulțumesc foarte mult. Doar un grup politic poate să ceară o retrimitere a unui raport către o comisie. Deci nu putem accepta această cerere. Trecem acum la raportul Kazak în legătură cu relațiile economice cu Tur- Turcia. Votăm acum amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Zamecam Kosova. A votat toată lumea. Se încheie votul. Acest raport a fost respins. Amendamentul a fost respins. Așadar, trecem acum la amendamentul 2. Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Господин председателю, точка 2 казва... Domnule președinte, punctul 2 spune că un grup politic sau cel puțin 40 de membri ai Parlamentului European pot să retrimită un raport către o comisie. Vă rog să întrebați plenul dacă 40 de membri îmi susțin propunerea mea. Poziție colegii. Există persoane care susțin această propunere? Kolego, to jest niewystarczająca liczba. Din păcate, stimate colegi, nu există 40 de persoane care să vă susțină propunerea. Trecem prin urmare din, ne întoarcem din, prin urmare la vot. Vă amintesc că votasem prima parte a amendamentului 2, această parte a fost adoptată și acum trecem la partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Vom verifica pe cale electronică. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. Partea a doua a fost respinsă. Trecem la amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum proiectul de rezoluție. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îl felicităm pe domnul Cazac. Urmează raportul doamnei de Lange cu privire la legislația comunitară privind conservarea biodiversității. Ajutăm la vot. Paragraful 51, vot pe părți. Cine e pentru? Prima parte. Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Doamna raportor vrea să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să trecem direct la ultimul vot, uh, un, rol, un vot uh, nominal pentru tot uh, raportul. Vorbit. Eu propun partea grupului dumneavoastră. Da, a fost discutat cu raportorul din umbră. Mulțumesc. Um. Uh, e cam târziu, dar dacă nu e nimeni împotrivă, putem vota vot, vot prin apel nominal. E cineva împotrivă? Vă opuneți? Da obiect, obiectez nu la votul cu apel nominal, dar am spus de foarte multe ori să fie un singur set de reguli care se aplice tuturor. Dacă cineva uh, solicită un asemenea vot, uh, s-ar, uh, toată lumea s-ar opune. Deci trebuie să se supună cu toții acelorași reguli. Doamnelor și domnilor, aliniatul 67 Vot pe părți, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 69, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem acum la votul final. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Domnule președinte, am mai avut această procedură. Se poate cere un vot cu apel nominal în timpul votului și dacă 40 de membri se opun, nu are loc acest vot. Însă până acum am văzut doar un singur membru care s-a opus. Chciałem wyjaśnić bardzo spokojnie. Pro... Dați-mi voie să vă explic Dumneavoastră vă referiți la o procedură care se, uh, practic vizează amendamentele orale. Pentru acestea nu există niciun termen. Însă dacă propuneți acum să procedăm la vot nominal, atunci procedura utilizată este una, al, uh, una diferită. Nimeni nu trebuie să fie împotriva acestui vot nominal a existat un termen, iar dumneavoastră nu ați făcut această pro- uh, propunere înainte de expirarea termenului. Asta conform regulilor de procedură. Dacă există un termen limită, atunci nu trebuie să existe niciun, uh, nici măcar un vot împotrivă. Propunerea de rezoluție a fost adoptată și o felicităm pe doamna de Lange. Trecem acum la raportul domnului Ferreira. Votam, uh, domnilor, de câte ori trebuie să votăm? O dată. Și a fost clar votul. Cât se poate de clar. Acum trecem la raportul domnului Ferreira. Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Nu s-au introdus amendamente. Cine este pentru această rezoluție? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă mulțumim, domnule Ferreira. Acum trecem la raportul doamnei Tecaros, reducerea sărăciei și cre crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare. Este un proiect de rezoluție fără amendamente. Cu toate acestea vom vota pe aliniate. Aliniatul 2, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Aliniatul 3, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Aliniatul 26, încă o dată. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Dar merita să verificăm. Vă mulțumesc pentru că mi-ați atras atenția. Mi se părea că diferența e mai mare. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 49 pentru. Împotrivă. să verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. 83. Vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 84. Doamna Teocaros dorește să ia cuvântul. 84. Bardzo proszę. Un amendament oral la 84. Προτείνω μια προφορική τροπολογία am propus un amendament oral. Am propus un amendament oral aici. Îl voi citi în limba engleză. Cerem Uniunii Europene și G20 să ia acțiuni concrete pentru a eradica abuzurile paradisurilor fiscale, pentru a preveni uh, scurgerile de capital din statele în curs de dezvoltare. Înlocuim primele trei cuvinte Uh, cu, deci uh, înlocuim verbul allow cu promote, deci a permite cu a promova. Je, je... E cineva împotrivă? Vă amintesc faptul că dacă sunteți împre, împreun, împotrivă, avem nevoie de 39 de persoane care să fie împotrivă. Așadar, putem vota pen, asupra aliniatului 84 și amendamentului oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abține. Se adoptă. 94 pentru, împotrivă. Verificăm electronic, votul e deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se adoptă. Trecem la viza 21. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. Dar verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. Respins. Trecem la B. Considerentul uh, B. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Votul asupra propunerii de rezoluție. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O felicităm pe doamna Teocaros. Acesta a fost ultimul raport pe care trebuia să-l votăm. Momentul în care vă veți întoarce la birourile dumneavoastră, veți găsi în, în căsuțele de mail informații cu privire la ziua de joi. Așadar, pe adresele de mail veți obține, veți afla informații cu privire la, la ce se va întâmpla joi. Vă rog să vă verificați căsuțele de e-mail. 8-3. Which box? Operazio. Strecke hervorragend. Dear colleagues, please. Stimați colegi, vă rog. Vom începe procedura de explicare a voturilor. Și începem cu